Cari colleghi, la seduta è ripresa. Stimați colegi, reluăm discuțiile. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume declarația Consiliului adresată vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, privind Ziua Mondială împotriva pedepsei cu moartea. Înainte de a da cuvântul domnului Șastel, dați-mi voie să citesc o scrisoare primită din partea unui uh, grup de copii. Se refereau uh, tocmai la dezbaterea pe care o purtam astăzi uh, cu privire la Ziua Mondială împotriva pedepsei cu moartea. Vă mulțumim foarte mult Uh, pentru atenția oferită în uh, situației mamei noastre, doamna Zachine. Așteptăm din, uh, în continuare sprijinul internațional și cerem Parlamentului European să aibă o poziție cât se poate de clară și să folosească toate instrumentele disponibile pentru sprijinirea mamei noastre. Vă mulțumim fo- foarte mult și vă rugăm frumos să nu ne lăsați. Să ne sprijiniți în continuare astfel încât astfel de situații, astfel de pedepse primitive, precum lapidarea, să fie interzise la nivel mondial, cu uh, respect. Și acum urmează domnul Chastel. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Doamna președinte, tocmai a spus, în numele înaltului reprezentant Lady Ashton mă exprim în fața acestei adunări privind ziua mondială europeană împotriva uh, pedepsei cu moartea. După cum știți, aplicarea pedepsei cu moartea în lume uh, ne arată încă o imagine contrastantă. De o parte, marea majoritate a statelor sunt astăzi aboliționiste de iure sau de facto și este încurajant să vedem că acest număr de state nu încetează să crească. De fapt, vedem o tendință foarte puternică spre aboliționism și spre restricționarea pedepsei capitale în majoritatea țărilor. Pe de altă parte, numărul și modalitatea de aplicare a uh, pedepsei cu moartea în lume rămâne, rămân încă alarmante. 5.679 de execuții raportate în 2009, 100, uh, uh, sunt 5.679 de, de uh, execuții prea mult și uh, sunt 58 de țări care mai practică acest lucru. Munca noastră este departe de a fi fost terminată. Știm cu toții că acolo unde rămâne încă în vigoare pedapsa capitală există probleme serioase în ceea ce privește respectul normelor și standardelor internaționale, mai ales în ce privește limitarea pedepsei cu moartea la crimele cele mai grave. Excluderea delinvenților minori, minori din uh, câmpul de aplicare sau garanția unui proces echitabil. Concluzia este clară în această uh, chestiune, nu există loc pentru complezență și de aceea trebuie să folosim toate mijloacele disponibile, căile diplomatice și sensibilizarea publicului pentru a ne realiza obiectivul nostru și de aceea altul reprezentant a făcut din acțiunea Uniunii Europene pentru abolirea pedepsei cu moartea o prioritate personală. Ce înseamnă acest lucru concret? Viitorul Serviciu European de Acțiune Externă va fi evident în măsură să se uh, ocupe de faptul că Uniunea Europeană este astăzi deja primul actor instituțional care susține lupta împotriva pedepsei cu moartea, dar Serviciul de Acțiune Externă uh, va fi și un instrument de realizare mai bună a potențialului nostru, pentru că el va întări capacitatea noastră de a vorbi cu o singură voce și asta ne va da ocazia să ne mobilizăm mai bine și să interconectăm toate instrumentele existente la nivel european în lupta împotriva pedepsei cu moartea. De altfel, Uniunea Europeană continuă și în același timp să-și uh, unească forțele mai bine cu alte organizații internaționale și multilaterale care acționează în uh, direcția abolirii pedepsei cu moartea rezoluția privind uh, un moratoriu asupra executării pedepsei cu moartea, care este prevăzută la cea de-a 65-a sesiune a Națiunilor Unite, este un pas spre abolirea universală a pedepsei cu moartea. Este vorba de a amplifica tendința către aboliționism constatată în toate regiunile lumii, cooperarea strânsă între Uniunea Europeană și Consiliul Europei este un alt atu în lupta noastră împotriva pedepsei cu moartea. Din acest punct de vedere și foarte concret, ne vom alătura eforturile pentru a încuraja Belarusul să abolească pedapsa cu moartea, mai ales prin organizarea unor evenimente comune la Minsk, în cadrul acestei zile mondiale de luptă împotriva pedepsei cu moartea. Doamnelor și domnilor, pentru că noi considerăm că uh, abolirea pedepsei cu moartea este esențială pentru a proteja demnitatea umană și pentru a apăra drepturile omului, ne opunem pedepsei capitale în toate cazurile și în toate circumstanțele și nu vom înceta să cerem abolirea ei la nivel global. O abolire universală va rămâne unul dintre obiectivele acțiunii noastre externe în ce privește domeniul drepturilor omului și reafirm așadar aici, în numele doamnei Ashton, hotărârea noastră ca Uniunea Europeană să rămână în prima linie a luptei împotriva uh, pedepsei capitale. Vă mulțumesc! Grazie. Ehm, devo precizare. Mulțumesc. Trebuie să precizez că în urma unei propunere a conferinței președinților, dezbaterea va include un singur vorbitor din fiecare grup politic. Nu va exista o sesiune de Catch the Eye. Păcat, pentru că este o dezbatere importantă. Începem cu BP-ul și are cum domnul Cuca în două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană se bazează pe respectarea drepturilor omului și pe valori care trebuie apărate în toată lumea. Dreptul la viață rezidă uh, la temelia acestor valori. Ziua Mondială împotriva pedepsei cu moartea ne amintește de faptul că încă există țări în lume ce folosesc și acum pedepsa capitală. De aceea trebuie să ne continuăm eforturile și să accelerăm lupta împotriva acestor practici. O poziție fermă din partea Uniunii Europene împotriva pedepsei cu moartea ne pune prin planul acestei lupte pentru că Parlamentul European este prima instituție a Uniunii Europene ce s-a angajat în acest efort, în acest demers, este datoria noastră să influențăm și alte state pentru a se ajunge la abolirea universală a pedepsei cu moartea. Din partea Partidului Popular European, pentru Partidul Popular European, lupta împotriva pedepsei cu moartea pe plan mondial face parte din uh, face, este o parte strategică a eforturilor noastre în uh, apărarea drepturilor omului. Trebuie să sprijinim toate inițiativele care ar duce la abolirea universală a pedepsei cu moarte. Doresc să invit în alta reprezentantă Comisia și statele membre să încurajeze mai departe statele care încă nu au ratificat al doilea protocol uh, facultativ al Pactului Internațional privind drepturile civile și politice să o facă statele membre care nu au ratificat al 13-lea protocol al Convenției Europene privind drepturile omului trebuie să o facă. Doamnelor și domnilor, din păcate, Belarusul este singura țară, este a rămas uh, o țară europeană care aplică și acum pedeapsa cu moartea. Trebuie să facem toate eforturile pentru a schimba această situație. Uniunea Europeană trebuie să atrag atenția asupra acestei probleme atât la negocierile bilaterale cât și în foruri internaționale. În fine, doamnă președinte, Uniunea Europeană trebuie să reprezinte o inspirație pentru restul lumii. Cu doar câteva zile înaintea Zilei Mondiale împotriva pedepsei cu moartea, trebuie să ne reafirmăm poziția în acest sens. Mulțumesc! Grazie per... Mulțumim! Urmează doamna Goș, Gomes pentru 3 minute în numele socialiștilor și democratiților. Rusia, China, Iranul, Arabia Saudită și Sudanul. Ce au aceste state în comun? atunci când vine vorba despre protecția drepturilor omului și despre protecția drepturilor, drepturilor fundamentale, ei bine, aceste state în continuare au o practică, în, pun în aplicare o practică barbară și anume pedapsa cu moartea. Unele state membre folosesc sau execută aceste, această pedapsă cu moartea în cea mai mare tăcere. Mă gândesc acum la Malaezia, Sudanul sau China mai există doar într-un singur stat uh, membru uh, legislația necesară pe care face posibilă în caz uh, de necesitate, aplicarea pedepsei cu moarte, moartea, și anume Letonia. Trebuie să-i cerem acestui stat să renunțe la aceste prevederi. Trebuie să luptăm în continuare la abolirea pedepsei cu moartea în, inter, în uh, relațiile noastre cu organizațiile internaționale, în cursul vizitelor internaționale, în cadrul politicii uh, externe și politicii de dezvoltare. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să aplice toate prevederile convenite în cadrul ONU și, de asemenea, să le promoveze pe plan uh, extern. Iar doamna Ashton trebuie să lupte în întreaga lume pentru abolirea pedepsei cu moartea. Există 140, 154 de state la nivel mondial care au renunțat la pedepsa cu moartea. Iar noi trebuie în um, într-o manieră eficientă să luptăm pentru abolirea universală a pedepsei cu moartea și cer înaltului reprezentat să uh, include un nou sistem prin care să identificăm cât se poate declar uh, posibilele condamnări la moarte ale cetățenilor europeni în diferite state terțe. Trebuie să încercăm să-i salvăm pe acești cetățeni. Parlamentul European speră că prin modificarea directivelor Uniunii Europene se va reuși promovarea abolirii pedepsei cu moartea. Nu este vorba aici doar despre drepturi fundamentale, nu este vorba aici doar despre siguranță, ci este vorba despre o activitate cât se poate declară, astfel încât nimeni, niciun cetățen european să nu poată fi condamnat vreodată în vreun stat terți la moarte și uh, acest uh, și de asemenea lapidarea sau alte metode de acestea um, barbare trebuie să fie abolite. Există o mulțime de cetățeni care zac în celule în diferite state ale lumii așteptându-și moartea și au pierdut în conformitate cu legislația respectivelor state dreptul la viață, iar noi trebuie să luptăm pentru a-i salva. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului ALDE. Are cuvântul doamna Șache, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Șastel, dragi colegi. Mă, sunt foarte mândră că Uniunea Europeană este o comunitate de valori în care pedapsa cu moarte este abolită și care este hotărâtă să acționeze peste tot în lume pentru abolirea acestei pedepse. În negocierile cu statele candidate și în dialogul nostru cu alte țări, fie că e vorba de Statele Unite sau de Iran, susținem în mod consecvent abolirea de iure sau de facto a acestei pedepse inumane. Impactul pedepsei cu moartea în prevenirea criminalității nici măcar nu este dovedit, astfel încât practicarea ei este și mai contestată. Deși nu ar trebui să existe impunitate uh, în cazurile uh, uh, delictelor cele mai serioase, impunerea pedepsei cu moartea constituie o violare a drepturilor omului, a dreptului la viață, așa cum el este exprimat de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Noi credem că uh, delictele trebuie uh, urmărite și pedepsite, dar numai printr-un proces corect. Și adesea acest lucru nu se întâmplă. Națiunile Unite au uh, stabilit faptul că uh, criminalitatea legată de droguri nu intră în categoria criminalității uh, cele mai grave. Națiunile Unite au vorbit în favoarea unui moratoriu a pedepsei cu moartea, aplicării pedepsei cu moartea. Acest lucru este foarte implica, important. Națiunile Unite acum are o problemă de credibilitate pentru că Iranul este membru al Consiliului pentru Drepturile Femeilor. Uh, și credem că e important ca Uniunea Europeană să vorbească cu o voce mai puternică și unică atunci când e vorba de asemenea probleme. Astăzi, summitul cultural China-Uniunea Europeană are loc astăzi în Bruxelles și acest pas important ar trebui salutat, dar în același timp nu putem ignora faptul că uh, China este cea care are uh, cel mai mare număr de uh, execuții. nici măcar nu știm exact numărul real din lipsa transparenței și din faptul că unii oameni sunt clasificați ca non-oameni. Uh, China este întrecută doar de Iran în ce execuția persoanelor sub 18 ani și uciderea minorilor nu poate fi justificată în niciun fel. Prea mulți oameni din întreaga lume sunt supuși pedepsei cu moartea sau se tem de ea uh, pentru că și-a exprimat opiniile. Uh, Uniunea Europeană ar trebui să-și crească responsabilitățile în ce privește oferirea ajutorului pentru persoane care vin din țări care aplică pedepsa cu moartea și programele de adăpostire și ajutarea acestor oameni ar trebui să fie operaționale cât mai repede. Vă mulțumesc! Grație. Mulțumesc și acum în numele grupului Verzilor, Lockbiller, Două minute și jumătate. Vă mulțumesc, președinte. Rezoluția anuală împotriva pedepsei cu moartea este un exemplu clar al uh, eforturilor depuse de Uniunea Europeană la nivel mondial pentru abolirea pedepsei cu moartea. Da, într-adevăr, există în continuare un număr mare de execuții, după cum uh, reprezentantul, înaltului reprezentant al Comisiei, al Uniunii, a prezentat deja. Nu trebuie să uităm însă faptul că am avut mult succes în abola, abolirea pedepsei cu moartea. Există în continuare doar 53 de state în care există această pedapsă. Uniunea Europeană este pe plan internațional unul dintre actorii importanți în lupta împotriva uh, pedepsei cu moartea. Trebuie să folosim toate relațiile de care dispunem și eforturile noastre trebuie să continue și pe viitor. Poate că ar trebui să avem o activitate mai țintită, pentru că nu fiecare stat sau fiecare guvern are aceeași structură. Prin urmare, strategiile noastre trebuie să fie diferite. Situația este una în Japonia, acolo unde politicienii vorbesc despre uh, creșterea numărului de, de execuții, Uh, și alta este situația în Iran sau în Bielorusia. Ar trebui poate să uh, cerem în special faptul că uh, neaplicarea acestei pedepse în cazul minorilor sau în cazul persoanelor cu handicap mental. Trebuie, spre exemplu, în China să vorbim despre delictele care pot, să, se pot solda cu această pedeapsă cu moartea. Așadar, aceste sisteme diferite, aceste abordări diferite ne-ar putea ajuta pe termen lung să contribuim la abolirea universală al, a pedepsei cu moartea. Așadar, strategiile noastre trebuie să fie rafinate. Chiar dacă statele procedează în mod diferit, noi nu trebuie însă să avem standarde diferite și nu trebuie să Eh, tratăm cu toleranță statele care, care aplică în continuare execuția eh, capitală. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra cazului lui Mumia Bacimal, care de 20 de ani se află într-o eh, celulă din Statele Unite ale Americii. Nu este un, o persoană bogată, a fost un jurnalist radical și în continuare există îndoieli în ceea ce privește corectitudinea procedurilor judiciare care au dus la condamnarea sa la moarte. Cer Uniunii Europene să lupte pentru asigurarea acestei, unui proces echitabil a acestei persoane. Vă mulțumesc mult! Mulțumim în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. Karim, un minut. Doamnă președinte, vă mulțumesc Deși vorbesc în numele grupului ECR, observațiile mele se bazează pe convingerile mele personale. Salut discuția care se poartă astăzi aici, pentru că arată angajamentul nostru față de o valoare fundamentală europeană. Anul trecut, cel puțin 714 persoane au fost executate de diferite state. Nu intră în discuție China aici, pentru că China nu oferă date uh, concrete cu privire la execuțiile de acolo. Multe state care folosesc uh, pedeapsa capitală nu au mecanismele necesare pentru a asigura și un proces echitabil. Distinția între țările care au pedeapsa capitală și o folosesc și cele care au uh, posibilitatea, dar nu aplică pedeapsa capitală, nu este atât de mare pe cât am putea presupune. Uh, Cifrele pe care le-am dat la început nu includ cazurile celor care așteaptă să, ca soarta lor să fie hotărâtă, dintre care poate că mulți sunt nevinovați și nu au beneficiat de un proces corect. În timp ce purtăm această discuție, nu trebuie să ne gândim doar la cei condamnați și care așteaptă pedeapsa cu moartea, ci și la toți ceilalți care sunt afectați de aceasta, adică lor și ceilalți membri ai societății. Pur și simplu pentru că aceste persoane uh, sunt, uh, își așteaptă execuția fără să fi beneficiat de un proces corect. Trebuie să încercăm să ne gândim și la aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumim! În numele grupului Stângii Unite Europene și Stângii Unite Nordice, domnul Sondergaard, două minute. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea de rezoluție pe care o discutăm astăzi stabilește în mod clar poziția noastră de opunere față de pedapsa cu moartea. Nu există pur și simplu nicio scuză pentru niciun stat din lume să lichideze cetățeni cu sânge rece. De altfel, pedapsa cu moartea este ea însă și o crimă însă foarte adesea este mai mult decât atât. pentru că este vorba și de tortură. Atunci când stai și aștepți să fie executat în așa numitul culoar al morții, ești de fapt torturat și pedepsa cu moartea este folosită pentru a uh, stârni teama în uh, anumite categorii ale populației. Deci pedepsa cu moartea este egal cu teroarea. Cum s-a spus și mai devreme, jurnalistul afroamerican Munia Abu Jamal este un simbol al acestei uh, lupte împotriva pedepsei cu moartea. Acesta, în 1981, a fost acuzat că ar fi ucis un polițist și a fost condamnat la moarte. După aproape 30 de ani, acest om se găsește pe așa numitul culoar al morții, într-o închisoare americană, după o procedură judiciară care a fost marcată de rasism. Așadar, cred că ar fi corect ca proiectul de rezoluție să-l indice pe Armonia Mujamal drept unul dintre exemplele concrete uh, care motivează acțiunea noastră în acest domeniu. În calitate în, atunci când administra, reprezentanții Uniunii Europene se vor întâlni cu reprezentanții administrației americane, ar trebui să ridice această problemă și chiar și cu la întâlnirile cu președintele american atunci când se va întâmpla. Mi se pare foarte important acest exemplu pentru că el vine din Statele Unite, un aliat al europenilor, poate cel mai apropiat aliat uh, ale europenilor. Însă, în lupta împotriva pedepsei cu moartea, nu uh, putem uh, măsura lucrurile cu două unități de măsură. Trebuie să existe o singură unitate de măsură și anume un nu uh, necondiționat împotriva pedepsei cu moartea. Președintele, mulțumesc în numele grupului EFD. Doamna Bizotto, un minut. Onorevoli colegi, siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa... Stimați colegi, Stimați colegi, suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană trebuie să lupte și să sprijine campania de abolire, care are drept obiectiv uh, abolirea pedepsei cu moartea, însă Uniunea Europeană în acest sens trebuie să folosească instrumentele ce îi stau la dispoziție. Spre exemplu, există state terțe care folosesc, uh, aplică această pedepsă cu moartea într-o manieră brutală, care însă în același timp sunt partenere comerciale ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană, prin urmare, trebuie să își, să le amintească acestor state că odată cu semnarea tratatelor comerciale au, uh, și-au asumat responsabilitatea responsabilitatea de a respecta anumite principii uh, cât se poate de clare în ceea ce privește drepturile fundamentale și drepturile omului. Însă Uniunea Europeană ce face? Face exact lucru contrar. În momentul în care vorbim des- uh, cu Pakistanul sau China, India, etc., vorbim despre drepturile omului în general. Până acum, uh, Uniunea Europeană a tot predicat. Ar fi cazul să pună în aplicare toate principiile despre care vorbea. Doamna președinte, vă mulțumesc. Urmează acum domnul Golniș pentru un minut și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi, pentru a opta ediție a Zilei Mondiale împotriva pedepsei cu moartea, am un gând uh, plin de emoție pentru toți cei care nu au fost uh, feriți de această pedeapsă, de cei 200.000 de copii nenăscuți și nevinovați care sunt uciși în Franța prin avort pentru Anne Bujel, o femeie de 29 de ani asasinată acum câteva uh, săptămâni cu lovituri de uh, bâtă de un recidivist, de cei patru copii care uh, au murit uh, aproape de locul unde locuiesc eu, pentru bătrânul care a fost ucis uh, și de un individ care deja mai uh, comisese agresiuni cu cuțitul, pentru uh, miile de copii asasinați în fiecare an în Franța și în toată Europa. Pentru Marin Christine Odo, Nelly Cremel și Lorenz Schmidt și mulți alți oameni care n-au avut altă vină decât că s-au întâlnit într-o zi cu un criminal care a fost apoi eliberat, care a fost eliberat de o legislație permisivă. Pentru uh, victimele uh, tuturor uh, acestor criminali, ale căror vieți au fost distruse pentru morții de la Londra, de la Madrid și din altă parte victime ale terorismului orb. Mă gândesc la ei, pentru că pentru victime nu se organizează zile mondiale, dar se organizează acestea pentru călăii care adesea ar merita ei să fie executați într-un stat de drept și numai într-un stat de drept uh, Pedapsa cu moartea nu este o crimă de stat, de, de stat, ea permite protejarea societății și a populației împotriva criminalilor și a, uneori aceasta este singura cale de uh, uh salvare și de uh, uh, ora diamo din... de răscumpărare. Mulțumesc, domnule președinte. Acum dăm din nou cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul Șaste. Madame uh, Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, nu pot decât să vă mulțumesc pentru diferitele intervenții mai ales că în quasi unanimitatea acestora ele ne susțin uh, acțiunile și constat că suntem de acord privind importanța pe care Uniunea Europeană trebuie să o dea, să o acorde acestei acțiuni în vederea abolirii pedepsei cu moartea. Așa cum uh, am spus și mai devreme, voi repeta, în altul reprezentant, doamna Ashton, a făcut din această luptă o prioritate personală și sperăm că împreună cu partenerii săi, Uniunea Europeană va ajunge la un rezultat satisfăcător, așa cum am spus-o la a 65-a uh, adunare generală a Națiunilor Unite, în sensul că vom obține o rezoluție care să întărească evoluția către un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea. Noi considerăm că abolirea pedepsei cu moartea este esențială pentru a proteja demnitatea umană și pentru a respecta ansamblul drepturilor omului și ne opunem utilizării uh, pedepsei capitale în toate cazurile și, o repet, în toate circumstanțele și nu vom înceta să cerem abolirea sa la nivel uh, global. Spuneam mai devreme, concluzia pe acest subiect este foarte clară, nu există loc pentru complezență și de aceea vom utiliza toate mijloacele disponibile în realizarea obiectivului nostru. Vă mulțumesc! Grazie, comunico di aver... Mulțumesc. Am primit cinci propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie acum și votul va avea loc mâine. Ora l'ordine del giorno reca l'interrogazione